Diamo inizio? Putem începe? Avete tutti la carta di voto? Aveți cartelele de vot? Aveți cu dumneavoastră cartelele de vot? Trebuie să votăm astăzi.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

dedicata questa. Se siamo pronti possiamo iniziare. Dacă sunteți gata, putem să începem. Dragi colegi,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 Modifica del regolamento 1234-2007 del Începem cu uh, modificarea regulamentului 1234-2007 în ceea ce privește regulamentul unic OCP în ceea ce privește ajutoarele acordate în cadrul monopolului german al alcoolului, pe baza dezbaterii pe care am avut-o în comisie, împreună cu deputații reprezenta și reprezentanții comisiei, am fost uh, asigurați că uh, e vorba de o măsură provizorie care nu va distorsiona piața. Eu am uh, înaintat o propunere care susține propunerea Comisiei de a menține monopolul german al alcoolului. Acest lucru a fost uh, primit pozitiv și în Consiliu, deci există șanse să ajungem la un acord în prima lectură. Cu toate acestea, am, aș dori să depun un amendament în care să se ceară maximă transparență în eliminarea progresivă a monopolului și să, ra să raporteze periodic atât Consiliul cât și Parlamentului. Nu s-a depus niciun alt amendament și, prin urmare, propun să trecem direct la vot. Vom, facem, vom vota prin ridicare de mână. Amendamentul din partea raportorului cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum propunerea legislativă cu amendamente. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În final, votăm în legătură cu propunerea legislativă cu rezoluție pentru, împotrivă, se adoptă. Felicitări raportorului, adică mie. E adesso passiamo rapidamente alla... Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la votare în legătură cu proiectul de rezoluție privind situația din sectorul apicol. Avem uh, mai multe amendamente, dar mulțumită eforturilor doamnei Luling, care îi mulțumesc, am ajuns la un număr de amendamente de compromis. De aceea, cred că putem vota electronic. Așa încât vă rog să folosiți cartele de vot. Sunteți gata? Haideți să începem. Aveți în față o listă de vot. Începem votul. Amendamentul de compromis 1. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 2. Votul este deschis. Ați votat? Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 3. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 4. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. În legătură cu uh, alineatul 45 a cerut cuvântul uh, domnul Lavia. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să explic conținutul amendamentului 35. Ca să știe toată lumea despre ce e vorba, cele trei uh, programe sunt bazate la ora actuală pe estimări primite din partea statelor membre. Amendamentul pe care l-am depus eu propune să avem un recensământ al uh, al binelor mai degrabă decât estimări, acesta pentru a crește transparența atunci când se folosesc resurse comunitare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lavia. Votăm acum amendamentul 45. Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 5. Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă compromisul 5. Compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 60 al domnului Tarabela. Deci pe 60 votul este deschis, votul este închis, este respins. 63. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 64. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 68 acum. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 69. Vădul este deschis. Doamna Iegle a cerut uh, cuvântul. Ai cuvântul, Elizabeth. Voi retrage acest amendament, pentru că este deja inclus uh, în celelalte. Bine, spune domnul președinte. Atunci nu votăm amendamentul 69, întrucât a fost retras. Amendamentul 70. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 72. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 73. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 74. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Respins. Compromisul 10 acum. Votul este deschis. A votat toată lumea Negătură cu compromisul 10. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 9, spune domnul președinte. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul 9 este adoptat. 84. Amendamentul 84. Votul este deschis. Tarabela Tabaci. Votul este închis. Este respins acest amendament. 85. Votul este deschis. A votat toată lumea ne cu 85. Votul este închis. Este respins acest amendament. 87. și Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 88. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 89. Votul este deschis. Amendamentul doamnei Iegle. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 90. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Înțeleg că PPE-ul are un vot mai mult decât uh, trebuie, vă rog să verificați. Asta este comportament tipic pentru ppe ști Emendamentul 91, Reimers e Lulli. Amendamentul 91. Doamna Luling, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 92. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 93. Silvestris. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 95. Tarabela Tabagi. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 96. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Încă o dată, ppp ul votează cu un vot în plus. Vă rog să verificați. Avem un vot în plus. Jose Bove propune să-l dăm verzilor acel vot. ...97, amendamentul domnului Niculescu. Devine caduc? Îmi cer scuze, domnul președinte. 98, domnul Niculescu. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Referiri. Numărul 1, votul este deschis, a votat toată lumea, votul este închis. Se respinge. Referirea numărul 2. Cați mare. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Considerente. Numărul 3. Se deschide votul. Garcia Perez și alții. A votat toată lumea? Considerentul A. Votul este închis și se adoptă. Numărul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 11. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă. Numărul 7, acum Harkin. Votul este deschis. Îmi cer scuze, acest amendament este deja acoperit de 12. Trecem la compromisul 12, așadar. Sunt două părți. Prima parte. Votul este deschis pentru prima parte. Votul este închis. Se adoptă prima parte a compromisului 12, partea a doua acum. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 9 acum, Raimus. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, vă dau momentul 13 remusital. Votul este deschis. A votat toată lumea. 13. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 14 acum. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 13. Votul este deschis. Votul este deschis pentru 13. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 23. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 25, Garcia Perez. Votul este deschis. Amendamentul 25. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 15 acum. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Ultimul amendament, 32. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și votul final acum. În legătură cu proiectul de rezoluție cu amendamente, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Bun. Sì, dipende dalla decisione della conferenza dei presidenti. Grazie a tutti. Procediamo. Vă mulțumesc tuturor. Acum, pe baza acestui vot, vom prezenta uh, proiectul de rezoluție în plenară. Trecem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi. Daciana, ești pregătită? Dragi colegi, raportul domnei Sârbu uh, se referă la recunoașterea agriculturii ca sector strategic în contextul securității alimentare. Este un uh, raport extrem de important care vizează o chestiune strategică, creșterea foarte mare a consumului, în special în anumite părți ale lumii, înseamnă că riscăm să intrăm uh, într-o epocă de alimente uh, puține și scumpe. Conform estimărilor, uh, populația lumii până în 2050 va depăși 9 miliarde, iar această creștere extremă a populației va duce la o creștere a cererii de alimente. Vom fi nevoiți să producem mai multă mâncare, mai multe alimente, 70% mai multe alimente. Și componentele acestui consum se vor schimba, structura consumului. Cheltuielile vor fi mult mai mari, având în vedere că populația va crește exponențial. Coșul consumatorului se va schimba și vor fi căutate alimentele cu valoare mai mare. Și dacă vorbim despre viitorul PAC, Raportul doamnei Sârbu este foarte important, îi voi da imediat cuvântul, după care vom avea și o dezbatere. Aveți cuvântul, doamna Sârbu. Vă mulțumesc, domnule președinte, și pentru introducere. Uh, aș dori, de asemenea, pentru început să le spun tuturor colegilor că uh, mă bucur că am avut o foarte bună colaborare.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 Ci siamo? Uh, Proveam. O să vă mulțumesc din nou, de două ori aceleași mulțumiri uh, și pentru introducere. Uh, vreau să spun pentru început că am avut o foarte bună colaborare cu colegii și le mulțumesc pentru asta și pentru ideile transmise, care mi-au fost de mare ajutor în întocmirea acestui raport, așa cum ați spus, foarte important pentru viitorul Europei. Uh, Uh, o să menționez uh, câteva idei principale și apoi, uh, sigur că aștept opiniile colegilor, să continuăm dezbaterea um, și, evident, să, să purtăm un dialog. Aș vrea, în primul rând, să, să subliniez faptul că asigurarea securității alimentare este în continuare principala justificare a unei noi politici agricole comune europene după două mii treisprezece agricultura este sectorul cheie pentru asigurarea securităii alimentare i reducerea sărăciei mai ales în contextul creterii populaiei. rezervele alimentare la nivel mondial sunt foarte scăzute dacă în trecut erau suficiente pentru un an de zile acum acestea pot asigura necesarul de hrană pentru patru săptămâni reducându se dramatic de la o zi la alta datorită dezastrelor cauzate de schimbările climatice. sectorul se confruntă cu provocări foarte mari precum schimbările climatice resursele limitate preurile ridicate la combustibili dar în acelai timp trebuie să satisfacă nevoia populaiei mondiale care, va... care nu poate fi aprovizionată cu, cu alimente. uniunea europeană trebuie să acioneze împreună cu statele terțe și organizațiile internaționale pentru a combate volatilitatea prețurilor și a asigura securitatea alimentară. salută propunerea de regulament a comisiei privind instrumentele financiare derivatele extrabursiere contrapartidele centrale i registrele de tranzacie. mă bucură faptul că acestea, aceasta a urmat iniiativa luată de statele unite în acest sens dar uniunea europeană poate merge mai departe în combaterea speculei prin găsirea altor instrumente de combatere a volatilităii preurilor. nevoia revizuirii legislaiei în materie de instrumente financiare care ar trebui să prevadă o tranzacionare mai transparentă i praguri minime pentru operatorii care pot tranzaciona pe aceste piee. de asemenea se simte nevoia creării unei rezerve globale de alimente pentru că producția mondială de alimente, pentru că producția mondială de alimente este din ce în ce mai vulnerabilă datorită schimbărilor climatice. Rezervele actuale sunt momentan mult mai limitate, acum fiind suficiente, așa cum spuneam, doar pentru 12 săptămâni ar trebui să fie constituite stocuri sub egida naiunilor unite utilizând expertiza comisiei europene dar i a fao. comisia europeană ar trebui să aibă iniiativa i leadership ul acestui sistem mondial. dreptul la hrană este un drept fundamental al omului i nu trebuie să rămână un concept abstract ci trebuie transformat în realitate acțiunile propuse despre care am vorbit până acum uh, trebuie să aibă loc în contextul unei noi politici agricole comune așa cum spuneam nevoia unei politici agricole comune mult mai echitabile distribuirea mai echilibrată a ajutoarelor acordate fermierilor din diferite state membre dar nu trebuie să reprezinte o amenințare pentru producția locală din statele în curs de dezvoltare am pus accent pe importana meninerii diversităii agricole i încurajării agriculturii biologice i agriculturii tradiionale. de asemenea se simte nevoia găsirii unor noi instrumente cât i a diversităii alimentare. momentan în uniunea europeană doar șapte din agricultori au sub patruzeci de ani iar în aproximativ zece ani patru cinci milioane de agricultori vor iei la pensie de aceea este foarte important să încurajăm tinerii să intre în sistemul agricol prin programe noi i un acces îmbunătăit la credite. este esenial ca viitoarea politică agricolă comună să dispună de un buget corespunzător pentru a răspunde tuturor acestor provocări de aceea toate aceste propuneri ale, ale acestui raport le am uh, sub, situat sub cupola noii politici agricole comune i ideii de a fi o politică echilibrată i mult mai puternică. Um, atept comentariile dumneavoastră i sper să avem un dialog constructiv i cu idei uh, noi. Mulțumesc. Molto bene, grazie. Iniziamo allora subito il dibattito. Vă mulțumesc. Începem discuția. Dau cuvântul domnului Haywood. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a felicita pe raportoare pentru materialul prezentat. A fost un efort considerabil și este un raport într-adevăr deosebit de important dacă ne gândim că agricultura joacă un rol esențial în materie de reducere a sărăciei și de garantarea siguranței alimentare. Cererea crește. Știm ce ne așteaptă până în 2050, însă aș dori să salut aspectele pozitive din raport și, într-adevăr, este esențial să comunicăm obiectivul central al PAC anume garanția siguranței alimentare și furnizarea de alimente la prețuri rezonabile. Siguranța alimentară pentru cetățenii noștri este o prioritate. Foarte mulți cetățeni, 16% dintre cetățenii Europei, trăiesc sub nivelul de sărăcie. Și mă bucur să văd că acest lucru a fost subliniat în raport. La fel de bucuros sunt să văd acolo ideea de a sprijini accesul la piețe a micilor fermieri și încurajarea consumului local. Acest sprijin pentru micii fermieri este o inițiativă lăudabilă și, într-adevăr, viitoarea politică agricolă comună va trebui să își integreze această prioritate. Îmi place această subliniere a ideii de proximitate fermierii, micii fermieri să producă pentru piața locală. Acest lucru trebuie într-adevăr încurajat. La punctul 28 se vorbește despre alimentele proaspete oferite pe piață de micii producători. Într-adevăr, se sprijină ideea acestor mici ferme și ideea de a le sprijini prin politica agricolă comună. De asemenea, programul de alimente pentru școlari și laptele, laptele și pentru, pentru școlari sunt de asemenea inițiative lăudabile pentru că tinerii europeni trebuie să beneficieze de o alimentație adecvată. Accesul la o alimentație adecvată este esențial. De asemenea, la punctul 24 este vorba de tinerii fermieri, măsuri care să le permită să joace un rol mai important. Vă referați acolo la faptul că doar 7% dintre ei sunt mai sub 25 de ani, 45 de ani și că foarte mulți se vor pensiona în următorii ani. Într-adevăr, trebuie să ne gândim la acest lucru, mai ales în contextul actual. Multe economii suferă din greu și Văd din fericire că în țara mea se pune accentul foarte mult pe reîntoarcerea la pământ. Școlile agricole, uh, gem de candidați, lumea a dat năvală să se înscrie la cursuri de agronomie și este un lucru important într-adevăr în contextul actual. De asemenea, există o serie de elemente care necesită clarificate în raport. există anumite fragmente care sunt uh, destul de stufos formulate, unde se vorbește, de exemplu, de rolul Uniunii Europene, rolul statelor membre. Acolo ar trebui eventual să ne gândim mai mult. De asemenea, când e vorba de importurile de proteine și dependența de import de proteine din țări terțe, probabil suntem prea dependenți de asta și ar trebui să luăm în considerație și acest aspect. La punctul 30, politica agricolă comună și țările în curs de dezvoltare, Uniunea Europeană importă masiv din aceste țări și oferă acces preferențial la piața europeană acestor țări terțe. Ar, probabil ar trebui să lucrăm puțin și la formularea de acolo, de la punctul 30, ar mai fi o serie de aspecte pe care le-aș dori discutate, de, de exemplu, crearea unui sistem global de stocuri alimentare. Știm ce s-a întâmplat în timpul crizei din 2007, când s-a ajuns la cel mai jos nivel. Însă trebuie să vedem ce măsuri concrete s-ar putea pune în aplicare, tocmai pentru a asigura siguranța alimentară în momente de criză. Însă, dincolo de asta, salut raportul, abia aștept să vedem cum va merge dezbaterea și sper că, într-adevăr, toate aceste puncte care ne îngrijorează vor fi incluse în forma finală a raportului. Cred că prin colaborare și prin centralizarea ideilor bune pe care le vom avea aici vom obține rezultate notabile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Doamna Canietti. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportoarei Raportul este unul deosebit de important pentru că subliniază problema siguranței alimentare în relația cu alte provocări strategice. Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol central în a asigura acest sistem de stocuri de alimente menite a garanta siguranța alimentară, pentru că siguranța alimentară nu poate fi garantată decât printr-o colaborare la nivel planetar. Cred că și în viitor va trebui să instituim această siguranță alimentară ca o prioritate a Europei, pentru că Europa trebuie protejată de volatilitatea de pe piețe. Fermierii trebuie să fie ajutați să rămână acolo, la țară, și să-și păstreze lumea rurală așa cum este. Acest scop ar putea fi asociat cu libertatea comercială la nivel global trebui să trecem de obstacole și bariere comerciale. Întotdeauna putem gândi la un sprijin la nivel european pe care să-l putem include în noua politică agricolă comună. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Ashworth. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult și dați-mi voie să o felicit pe raportoare pentru munca depusă. Mă bucur să văd că, într-adevăr, aici siguranța alimentară este prezentată ca o prioritate. Trăim într-o lume în care populația este în continuă creștere, prețurile sunt tot mai volatile și se simt efectele schimbărilor de climă. Toate astea înseamnă că, cel puțin în opinia mea, în următorii ani, siguranța alimentară va deveni o problemă de importanță strategică și politică. Și aș dori să subliniez aici faptul că în perspectiva financiară viitoare, un buget limitat pentru PAC, este absolut esențial să trimitem un mesaj clar care să spună că această siguranță alimentară, că asigurarea de alimente pentru 500 de milioane de consumatori este o problemă prioritară atunci când ne gândim la reforma politicii agricole comune și e foarte important să nu ne lăsăm duși de val și să ne concentrăm pe acțiuni periferice, uitând care este obiectivul central. Există trei riscuri majore cu care se confruntă acest sector. Primul este acela al problemei de imagine. Cetățenii europeni și chiar pentru mulți uh, europarlamentari, politica agricolă comună înseamnă lacuri de vin, munți de unt, o abundență incredibilă. Însă situația asta e cea de la, din anii 1980, nu se mai aplică astăzi. Însă, imaginea persistă în mentalitatea colectivă și cu asta mergem noi la negocieri. Asta este opinia oamenilor. A doua problemă este slăbiciunea Europei. Pentru că Europa este cel mai mare importator de alimente. În fiecare an importăm 35 de echivalentul a producției agricole de pe 35 de milioane de hectare, un teritoriu de mărimea Germaniei ci o piață de 500 de milioane de consumatori, care este o țintă valoroasă pentru mulți producători din restul lumii în ziua de astăzi. Și trebuie să spun că acordurile comerciale bilaterale, de genul celor pe care le avem acum cu Mercosur și dincolo de asta cu Canada și alte națiuni, e bine, în multe sectoare, agricultura este văzută ca o problemă, ca un element de blocaj care împiedică concluzionarea unui acord, în moment, pentru că se spune că prioritatea noastră ar trebui să fie industria și producția de bunuri de înaltă calitate. Uh, ideea mea este că dacă ignorăm agricultura, o facem pe propriu risc, pentru că, după cum spunea doamna raportoare, stocurile de alimente scad rapid la nivel mondial. Chiar în seara trecută am ascultat o prezentare care spunea că până în 2030 India nu o să mai aibă apă. Apa, energia vor deveni probleme majore și de aceea spun că dacă uh, ignorăm agricultura și siguranța alimentară o facem pe propriul nostru risc. De asemenea, consider că există și un imperativ moral asupra națiunilor dezvoltate. În lumea de astăzi, mai bine de un miliard de locuitori trăiesc sub nivelul de sărăcie și nu beneficiază de siguranță alimentară. Există o obligație morală ca aceste țări dezvoltate să-și dezvolte propriile sectoare agricole, să producă cât de mult pot cu resursele lor naționale, pentru că nu fac acest lucru, dacă ele cumpără alimente de pe piața mondială, nu fac decât să ridice prețurile la nivel mondial și atunci acele milioane de săraci, a, a, un milion de săraci care nu, nu au ce mânca, devin două milioane de săraci care nu au ce mânca. Într-adevăr, mesajul raportoare este perfect just și recomand acest raport comisiei. Vă mulțumesc. Urmează Domnul Bovea are cuvântul și doresc să vă informez, pentru că tocmai am primit această veste, că noul director general al Direcției Agricultură, domnul Jean-Luc de Marti, a fost numit director general la Direcția Generală 3 Comerț. Deci, noul director general la um, agricultură este Silva de Cres. El uh, se ocupa deja de sectorul agricultură um, cu ceva ani înainte și suntem bucuroși că a revenit printre noi. Este foarte plăcut să auzim uh, vești bune în această sală. Așa încât îi dorim vânt bun din pupa domnului de Marti. Credem că este o situație foarte pozitivă pentru a aborda situația PAC. Cred că părerea mea este împărtășită de unele persoane din această sală. Dezbaterea pe care o avem astăzi se înscrie într-un moment important pentru că tocmai a avut loc la Roma uh, în această lună octombrie prima reuniune a Comitetului pentru Siguranța Alimentară Mondială, aceasta de când a fost reformat comitetul și cred că ceea ce se întâmplă în cadrul acestui comitet internațional este foarte important și anume, astăzi societatea civilă participă 100% cu drept de uh, a-și exprima opinia prin vot uh, Organizațiile de agricultori, organizațiile de cetățeni fac de asemenea parte din această dezbatere. Consider că este important să integrăm în acest proces internațional activitatea pe care o facem noi tocmai prin intermediul acestui raport, pentru că nu facem decât să consolidăm și să legitimăm activitatea noastră pe scena internațională. Vreau doar să reamintesc faptul că această reuniune a avut loc, uh, era vorba despre o masă rotundă la care s-au discutat trei elemente care s-au regăsit în raportul care tocmai ne-a fost uh, prezentat. S-a vorbit și despre speculă. Aceasta este o problemă fundamentală. Nu este vorba despre speculă pentru motive legate de schimbări de climă, ci de agenți care n-au nimic de a face cu piața agricolă. E adevărat, astăzi există un transfer al acestei uh, specule spre uh, Uh, piața imobiliară, spre alte domenii, spre materiile prime agricole, de exemplu, și aceasta pune o problemă fundamentală. G20 s-a angajat în dezbatere și cred că și Parlamentul European are rolul de a-și consolida poziția pentru a spune că este inacceptabil să se poată face speculă cu materiile prime agricole. Materiile prime nu fac parte din ceea ce ar putea fi folosit astăzi ca funcțional într-un sistem de speculă. Al doilea element este legat de legătura cu schimbările climatice. Știm că vor fi consecințe importante. Problema este de a spune următoarele. Trebuie să procedăm astfel încât să putem face față consecințele, consecințelor, dar trebuie să luptăm și împotriva acestor uh, cauze care duc la consecințe uh, ale schimbărilor climatice. Trebuie să vorbim cu cei din industrie, pentru că practicile lor în termen de consum energetic și de um, uh, funcționare au consecințe asupra siguranței alimentare și acest lucru trebuie reamintit uh, cât se poate de clar. Un al treilea element, în fine, care a fost afirmat în um, această întâlnire internațională este necesitatea de a proteja micii producători din țările din Sud. Este vorba deci despre o protecție socială în sensul larg al cuvântului. Trebuie protejat viitorul acestor mici producători astfel încât ei să poată fi siguri că vor putea rămâne pe pământurile lor. Și aceasta mă aduce la un al patrulea subiect pe care nu l-am regăsit în raport sau poate că l-am citit eu cu mai puțină atenție. Este vorba despre furtul de pământuri, ceea ce se numește land grabbing. Uh, această problemă este o, legată de securitatea alimentară în prezent. Putem oare să acceptăm ca anumite țări terțe sau întreprinderi să ia țări din alte, să ia pământuri din alte țări pentru propriile interese, aceasta înseamnă să te îndrepți împotriva regulilor de suveranitate națională, împotriva regulilor, normelor Organizației Mondiale a Comerțului. Și astăzi aceasta devine o problemă centrală. A fost deja abordată în cadrul G20, dar cred că este important ca această problemă să fie abordată uh, cât se poate de hotărât în cadrul Parlamentului European și să putem avea un vot al Parlamentului prin care cred să spunem că securitatea, siguranța alimentară uh, împiedică realizarea land grabbing-ului, fie că este realizată de anumite țări terțe sau de întreprinderi. Mulțumesc, Jose! Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc raportoarei pentru uh, cooperare de care a dat dovadă înainte de a prezentarea acestui raport și mă bucur că a inclus în raport chestiuni care ne interesează pe noi. Îmi cer scuze pentru că voi avea o intervenție destul de lungă, dar subiectul este foarte important și um, cred că este necesar să realizăm un echilibru corect uh, între toate interesele noastre. Una dintre chestiunile pe care trebuie să le discutăm este problema petrolului și agriculturii și contribuției uh, energetice în domeniul agriculturii. Atunci când vorbim despre um, siguranța alimentară, evităm uh, destul de des să discutăm această problemă în loc să găsim soluții și totuși cred că acest raport trebuie să țină cont de faptul că folosim uh, petrol, folosim tractoare și nu avem la ora actuală alternative. Trebuie să analizăm această problemă. Domnul Ashcroft a vorbit despre problema apei și de faptul că aceasta va reprezenta o problemă pentru noi uh, în ceea ce privește asigurarea siguranței alimentare. Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat uh, în Uniunea Europeană. Acum suntem importatori net de, neți de alimente și uh, ne bazăm, așa cum a spus domnul Bove, depindem de uh, pământ din alte țări pentru a ne hrăni. Sunt mai multe domenii care mă interesează și mă voi referi la acest lucru acum. În ceea ce privește problema produselor agricole locale, nu sunt de acord cu antevorbitorii mei că aceasta, aceasta este calea cea bună. Cred că este o cale de urmat într-o anumită măsură, dar cred că trebuie să fim realiști. Uniunea Europeană nu încearcă să determine toți fermierii și tot, toată populația să cumpere doar de la fermieri locali. M-am uit la paragraful 26, 27 și 28 care se referă la această chestiune. Dintr-un raport de 31 de uh, paragrafe, cred că destul de uh, mult uh, din acest raport este alocat acestui aspect. E adevărat că uh, agricultura organică este importantă, dar este doar un sector de nișă, reprezintă doar un uh, procent foarte mic de mâncare, doar un procent foarte mic din alimente sunt uh, produse în Uniunea Europeană, pentru că este un sector de nișă, prețurile sunt mai mari. Trebuie să ne gândim la următorul lucru. Dacă extindem producția agricolă biologică, există consecințe și pentru biodiversitate și pentru habitate. Vom fi nevoiți să folosim teren mai mult. Uh, acest raport cred că trebuie să uh, se reflecte în uh, această chestiune trebuie să se reflecte în acest uh, raport și nu accept ideea că agricultura organică este răspunsul în fața provocărilor cu care ne confruntăm, problemele de biodiversitate, de schimbare climatică și de uh, habitate ale alimentelor. Problema cea mai mare pentru agricultură este să rămânem productivi, și rentabil. Trebuie să producem mai mult din mai puțin. Aceasta este realitatea și cred că acest raport trebuie să reflecte și acest lucru în mod mai clar. Până la 40% din producția noastră poate să se piardă din cauza dăunătorilor și um, bolilor și această chestiune uh, reprezintă o problemă în uh, țările dezvoltate. Trebuie să vedem cum putem uh, să inovăm practicile agricole pentru a proteja într-o mai ma măsură mai mare agricultura și producția fermierilor, atât pe câmp, cât și în domeniul transporturilor și a livrării către consumatori. Deci cred că ar trebui să uh, avem ceva uh, mai clar în legătură cu inovare și cercetare pentru asigurarea siguranței alimentare la nivel uh, mondial. Nu cred că uh, Eh, drumul eh, cel mai bun este să privim înapoi. Trebuie să privim înainte și să vedem ce putem schimba. Alte domenii pe care trebuie să le abordăm și să le consolidăm eh, cuprind transferul de cunoștințe și formarea fermierilor, atât în țările dezvoltate, dar în mod special în țările în curs de dezvoltare. Alineatul 13. Sunt de acord în principiu cu esența acestui paragraf, dar cred că el nu ține cont de realitățile reformei PAC, și uh, de dorința noastră um, de a nu îngreuna situația. Suntem importatori, importăm din țările în curs de dezvoltare. În ultima vreme, foarte multe fonduri din bugetul nostru pentru ajutor de dezvoltare s au uh, dus către uh, agricultura în țările în curs de dezvoltare și acest buget a fost diminuat în loc să fie crescut. Cred că trebuie să remediem acest lucru, pentru că trebuie să ajutăm țările în curs de dezvoltare să își dezvolte în mod durabil agricultura, iar acest lucru trebuie să figureze în raport. Imperativul moral a fost uh, precizat de domnul Ashcroft în contribuția sa. În legătură cu claritatea Cuvintele food safety și food security în anumite traduceri sunt încurcate, sunt două noțiuni diferite. Food safety este uh, un anumit lucru, vrem ca hrana să fie sigură. Food security se referă la asigurarea de alimente suficiente pentru a uh, Um, umple cererea consumatorilor. Deci vreau să elimin această confuzie. Sunt două noțiuni diferite. Și, uh, repet, uh, principarea precizare. Este nevoie să producem mai multe alimente cu resurse mai puține și trebuie să facem acest lucru uh, într-un mod care să nu aducă prejudiciu biodiversității și habitatelor. Dacă dorim să încurajăm fermierii tineri sau orice fermier să continue să producă și să extindă producția, ei trebuie să aibă un câștig, trebuie să aibă un venit și cred că acest lucru trebuie să fie precizat în raport. Trebuie să fie existe câteva comentarii în legătură cu venitul fermierilor, care să, trebuie să fie garantat. Și trebuie să uh, menționăm și lanțul de producție și lanțul de livrare a alimentelor, de faptul că nu există practici echitabile și că există necesitatea de a transfera, este nevoie să transferăm mai multe fonduri către fermieri pentru a-i ajuta. Acestea sunt doar câteva dintre observațiile pe care am vrut să le fac, voi depune câteva amendamente, dar este esențial uh, să facem un raport foarte bun, pentru că nu reformăm doar politica noastră agricolă comună. Încercăm în același timp să prevenim probleme foarte grave care există deja și nu vrem ca ele să se intensifice pe măsură ce populația uh, mondială crește în număr. Uh, solul, terenurile agricole uh, sunt subiectul mari presiuni. Așadar, mulțumesc pentru raportare încă o dată și voi depune amendamente ich darf der Berichterstatterin zunächst mal herzlich danken und Mai întâi aș dori să îi mulțumesc raportoarei. Este foarte bine că pot să intervin după dumneavoastră, doamnă McGuinness, pentru că mi se pare că rolul micilor agricultori nu este exagerat în acest raport. Cred că ar trebui să ne gândim la o luare de poziție a FAO, care spune că ar trebui crescut cu 70% producția agricolă. Însă nu avem la dispoziția noastră întregul glob terestru, așa încât ar trebui să ne gândim mai întâi la repartiție. Dacă știm că în Europa și în Statele Unite 50% dintre produsele agricole sunt detru, distruse înainte de consum pentru că nu sunt consumate, aceasta este o adevărată risipă. Și putem să spunem că uh, trebuie să producem mai mult și că toată lumea trebuie să uh, trăiască la fel ca noi. Acest lucru este imposibil. Deci trebuie să știm cum ne folosim resursele. Aceasta este o întrebare hotărătoare pentru viitorul nostru. Nu putem să ne permitem să risipim resursele alimentare. Și ca urmare a acestei risipe, importăm atât de multe alimente, pentru că, de fapt, noi avem o agricultură pe care restul lumii pur și simplu nu îl poate copia. Trebuie să fim conștienți că atunci când vorbim despre agricultură modernă, Vorbim, de fapt, despre o agricultură care este dependentă de energie, dependentă de scăderea costurilor de transport în lume, care ar trebui să atingă cifra zero. Dar acesta nu este un model pentru viitor. Nu putem pur și simplu să spunem uh, ca la punctul 9 că costurile energetice scad, că ar trebui dezvoltate alternative de aprovizionare energetică pentru agricultură, da, este adevărat, însă n-ar trebui să punem în concurență producția de biomasă și producția de uh, produse alimentare. Ar trebui să găsim un echilibru între aceste două elemente. Schimbarea climatică. Evident, trebuie să-i acordăm și mai multă atenție în dezbaterea noastră politică. Ceea ce mă deranjează în ultima vreme este faptul că adeseori afirmăm că trebuie menționate schimbările climatice în toate rapoartele, însă ce, ce vedem în Uniunea Europeană este că nu există practic o adevărată politică legată de schimbările climatice în Europa. Putem spera că lucrurile vor evolua în direcția cea bună, însă trebuie să afirmăm cu claritate, mai ales pentru domeniul agriculturii, care este sectorul cel mai afectat, să afirmăm deci că noi dorim o politică a climatului energetic și nu trebuie să ne mulțumim cu discursuri retorice. Trebuie ca Uniunea Europeană să continue să joace un rol hotărător și să facă și mai multe uh, lucruri în acest domeniu. Domnul Ashford uh, a spus că ar trebui menționată aprovizionarea cu alimente, importurile de alimente. Uh, fac trimitere la viitoarea reuniune a Comisiei de Agricultură, unde voi avea o intervenție și voi vorbi tocmai despre aceste lucruri. vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das passt auch gut, Martin, dass ich nach dir jetzt reden darf. Ich danke auch der Berichterstatterin. Dass Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportoarei pentru materialul prezentat. Sunt de acord cu multe din cele spuse acolo. Și la fel de importante sunt lucrurile subliniate de coraportoare, doamna McGuinness. Se vorbea acolo despre un aspect deosebit de important pentru mine și anume prețul la cereale. Se vorbea de o creștere de 70% a prețului la cereale. Trebuie să vedem care va fi prețul final după această creștere de 70% și va fi sub ceea ce primeam eu pentru cereale în 1900 61, când, la vârsta de 14 ani, mi s-a permis pentru prima dată să duc grâu la o brutărie. Deci atunci era mai scump decât acum, deci să nu uităm că prețul în prezent este foarte, foarte jos. Însă mă bucur că acest aspect a fost subliniat și la fel mă bucură ideea de a implica pe tineri în agricultură. Însă nu împărtășesc punctul de vedere excesiv de pesimist. Eu sunt bavarez, vin dintr-un stat uh, cu, cu un sector agricol bine dezvoltat și acolo vedem că pentru prima dată după multă vreme sunt foarte mulți tineri doritori de a activa în agricultură și am fost surprins și foarte plăcut de cât de mult au crescut, de cât de mult a crescut numărul acestor tineri care văd într-adevăr un posibil viitor, o carieră în agricultură. Fermierii tind să fie pesimiști prin natura lor, însă agricultura în ansamblul ei este un sector care are perspective mai bune pentru viitor decât alte sectoare ale economiei și acest lucru ar trebui subliniat și putem face acest lucru dacă vrem tocmai să încurajăm pe tineri să participe mai activ la acest sector. Ar mai fi o serie de elemente. De exemplu, populația lumii crește, mai mulți locuitori înseamnă mai mult, uh, necesar mai mare de alimente. Uh, dacă standardul de viață crește la rândul său, atunci oamenii își vor schimba obiceiurile nutriționale. În prezent, chinezii mănâncă 200 de grame de carne pe săptămână. La un moment dat, în loc de 200 de grame pe săptămână, o să mânce 400 de grame pe săptămână. 1,3 miliarde de persoane vor avea nevoie de 13 milioane de tone suplimentare. Și asta în condițiile în care rămân cu mult sub media europeană. Dacă ar fi să calculăm asta la, și să vedem de ce, de ce surplus de alimente va fi nevoie pe piață, ajungem la cifre amețitoare. Apoi, irigațiile. Irigațiile se vor confrunta cu probleme serioase, mai ales dacă e vorba de a folosi apa freatică, cum se face în Statele Unite. Ei folosesc acolo rezervoare naturale acumulate timp de milioane de ani și acestea nu pot fi înlocuite în săptămâni. Sunt siliți să foreze tot mai adânc, tot mai adânc, tot mai adânc. Forajul devine tot mai scump și prețul la energie ajunge să influențeze prețul alimentelor. Uh, societățile vor plăti mai mult pentru mâncare dacă prețul la energie crește. Eu am, eu cultiv 0,7 hectare și este, este destul de greu să asigur necesarul De ce să cresc uh, orez sau, uh, sau ovăz când aș putea cultiva griu acolo? sau pe plante care să poată fi folosite la producerea de biocombustibil. Deci ar fi mai avantajos pentru mine să trec la biocombustibil. Însă ceea ce mă îngrijorează este specula cu produse agricole. Acesta va crește semnificativ și am să încerc să includ în astfel aceste idei în raport, să vedem cum am putea rezolva aceste probleme în Europa. Va trebui să putem găsi un răspuns la această întrebare, cum să oprim specula cu produse agricole. Ei bine, putem face acest lucru doar dacă avem rezerve de produse agricole disponibile. În momentul în care speculatorii încearcă să umfle prețurile, atunci noi știm că avem aceste rezerve și putem lua contramăsuri. Se vor putea, se va putea cumpăra ideea de comerț, să cumperi ieftin, să vinzi cum nu-i costă direct pe, pe contribuabil, însă mă îngrijorează următorul aspect. În anumite părți din lume se suferă încă de foame, după cum știm. Eu am lucrat mult pe relația cu Africa și știu acest lucru, conform experților, acest continent ar putea produce alimente pentru 2 miliarde de locuitori, nu pentru unul. Însă resursele nu sunt utilizate în mod adecvat. Dacă ne uităm la Zimbabwe, Zimbabwe era grânarul Africii de Sud, părții de sud a continentului, însă acolo acum oamenii flămânzesc pentru că dictatorul care îi ține practic într-o închisoare pe toți locuitorii. La fel, o altă țară din acea zonă, Africa de Sud, ar putea ajunge într-o situație similară cu Zimbabwe în următorii 10 ani. Și sper că va fi posibil să luptăm împotriva foametei pe continentul african. Însă, ca și uh, doamna McGuinness, aș dori să-i urez succes raportare și să spun că doresc să ajungem împreună la un text final și să subliniem că agricultura trebuie să primească mai multă importanță, beneficieze mai multă importanță decât în prezent, însă cred că ne deplasăm în direcția adecvată. Cuvântul domnului Siekierski. Proszę Państwa, dobry czas na tego typu sprawozdania, które mówią o ważności sektora rolnego w kontekście bezpieczeństwa żywności, bo przecież jest... În opinia mea, acest raport vine la momentul oportun, dar fiindcă vorbim de viitorul PAC. Vorbim uh, și despre buget, vorbim despre politica de după 2013, dar uh, haideți să recunoaștem. Este dialogul surzilor aici. Uh, multe lucruri pe care le-am auzit astăzi aici au fost spuse și în trecut. Nu știu cum uh, percep alții pacul. De ce vorbim atât de puțin despre realizările politicii agricole comune? Cum să-i convingem pe politicieni și pe cetățenii noștri mai ales că politica agricolă comună are adevărate avantaje, aceste avantaje trebuie să fie recunoscute de opinia publică. Cu ce propuneri venim? Ce se regăsește în toate documentele comisiei? Cuvântul intervenționism, intervenționism nu este vizibil în uh, documentele comisiei. Se pare că vrem să ne ascundem după deget, că vrem să ascundem acest concept. Dacă nu există intervenție, în special pe piața grânelor, din cauza fluctuațiilor și nivelului diferit de la nana producției de grâne are consecințe asupra producției de carne de porc și de carne de pasăre. Dacă nu facem față acestei probleme, vom avea crize noi și ne vom confrunta cu proteste noi din partea agricultorilor și fermierilor. Evităm acest subiect însă, vorbim mult, dar uh, nu recunoaștem că trebuie să găsim soluții reale. Cum rezolvăm problema volatilității prețurilor? Avem nevoie de instrumente uh, specifice pentru a rezolva această probleme și asta nu înseamnă că eu vreau să ne întoarcem la intervenționismul din trecut. Cu toate acestea trebuie să intervenim pe piața cerealelor. În legătură cu problema veniturilor uh, fermierilor, am ascultat multe cifre în legătură cu uh, numărul fermierilor, cu veniturile mici ale acestora, cu veniturile reduse ale fermelor mici. Nu se vorbește suficient despre acest uh, aspect. Spunem că în anumite uh, politici europene lucrurile nu sunt perfecte și dacă nu avem suficiente fonduri, asta se întâmplă pentru că se cheltuie prea mulți bani cu pacul. Asta spune toată lumea. Cu toate acestea, cred că agricultura trebuie să fie înțeleasă ca un domeniu care depășește sfera siguranței alimentare. Foarte multe domenii de activitate sunt considerate esențiale, însă nu suntem niciodată specifici. Vorbim despre provocări noi, despre schimbări climatice, despre energie, despre emisiile de CO2, dar tindem să uităm uh, unul dintre lucrurile cele mai importante și anume uh, siguranța uh, rezervelor de ape, de apă. Acest lucru a fost adus în discuție astăzi. În curând este posibil să nu mai putem cultiva uh, din cauza că nu va mai fi suficientă apă. Alte domenii, precum democrația, drepturile omului, sunt și ele foarte importante pentru Uniunea Europeană, dar dacă ne gândim la siguranța zilnică și la probleme precum uh, calamitățile, și modul în care facem fața acestor catastrofe naturale, trebuie să recunoaștem că Europa este prima care ajută și întinde o mână uh, acelor uh, popoare care au nevoie de uh, ajutor în situații de calamitate. Trebuie să ne dezvoltăm abordarea gândindu-ne la modul în care dorim să intervenim în astfel de situații de urgență și trebuie să ne gândim cum este percepută Uniunea Europeană de către statele terțe. Toate acestea înseamnă că trebuie să avem rezerve de alimente și trebuie să avem și uh, capacitatea tehnică de a veni în ajutorul uh, popoarelor afectate. Asta înseamnă că trebuie să folosim resurse uh, în special resurse financiare, în mod corect. Aceste resurse financiare trebuie să fie adecvate și sunt absolut necesare. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Agnew și se pregătește domnul Beșu. Thank you very much, Chairman. I'd like just to support Mrs. McGuinness in what she said about organic... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu doamna McGuinness în legătură cu uh, agricultura bio. Uh, am analizat uh, fermele organice din estul uh, Angliei, ferme foarte mari. Acestea pot fi uh, împărțite în trei categorii. Zona 1 este o recoltă respectabilă de grâu, nu costă prea mult producția acesteia, nu va avea neapărat un randament extraordinar, dar va avea un preț bun. Aceasta este zona A. Zona B, zone, terenuri mari care sunt a căror fertilitate se, încearcă să se crește. Aceasta nu produce foarte mult. Zona C este o zonă de dezastru. Acolo sunt culturi arabile um, care se, sunt acoperite de dăunători. Aceasta nu poate fi cultivată pentru că ar costa mai mult să o cultivi decât, să, uh, decât uh, valoarea recoltei agricultura biologică are un rol, e adevărat, anumite studii uh, care se fac în legătură cu uh, rezistența insectelor uh, arată că putem apela la agricultura bio pe viitor, dar asta nu este soluția care va salva lumea. În legătură cu schimbările climatice, cred că această comisie, comisia noastră, trebuie să fie conștientă de unde vin toate aceste aberații. Toate acestea vin de la IPCC, adică Comitetul Internațional pentru Schimbări Climatice. Aceștia au primit informații de la um, oameni de știință care vin din partea lumii în care vin eu, din țara mea. Aceștia uh, au venit la o anumită concluzie și încearcă să găsească acum argumente care să justifice concluziile lor în urmă cu ceva timp uh, am primit câteva e mail din partea acestor oameni de știință și vă spun că ar trebui să le citiți uh, pentru că acești oameni de știință se zbat pentru ca doar informațiile lor să ajungă la acest comitet internațional. Sunt pur și simplu aberații toate aceste afirmații în legătură cu schimbările climatice și iată cum reacționează uh, politicienii Ni se spune că trebuie să dăm la animale mai puțină iarbă și să le hrănim cu cereale pentru că aceste animale produc bioxid de carbon. Și tot așa, sunt uh, plantele care generează mai mult dioxid de carbon în atmosferă, sunt mai rezistente în caz de secetă, sunt tot felul de chestiuni foarte complicate pe care nu le voi explica acum. Uh, Revenim la problema secetei. Cum putem produce alimente în situații de uh, secetă? Politicienii nu pot schimba vremea, dar putem să încurajăm pe oamenii de știință să um, creeze plante care să descurcăm mai bine prin biotehnologie. În loc să ne speriem de aceste plante, trebuie să ne gândim să le recunoaștem utilitatea, pentru că se pot crea plante care sunt rezistente la secetă și aceasta este o rezolvare în cazul, de, în cazul problemei apei. Așa încât, uh, haideți să lăsăm la o parte uh, uh, toate aceste chestiuni legate de agricultura biologică și să lăsăm pe oameni de știință să-și facă treaba. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În Franța există un proverb, o expresie care spune că pedagogia este arta repetiției. Asta vă spune cât de pedagogi suntem noi în aceste intervenții, pentru că revenim la tot felul de convingeri pe care le avem, care ne însuflețesc. Eu salut acest raport și o salut pe raportoare, o felicit, pentru că insistă asupra uh, unui anumit fapt. În dezbaterea pe care o avem, faptul de a vedea că Parlamentul reafirmă caracterul strategic al agriculturii este o adevărată necesitate. Este, e adevărat o idee care se impune, însă până de curând, trebuie să ne amintim, era o problemă discutată cu oarecare nostalgie. Totuși, acest caracter strategic al agriculturii se explică prin faptul că, cum să spun, nu vor fi niște efecte de modă legate de alimentație. Vom avea aceleași nevoi alimentare, aceeași nevoie de bunuri manufacturate. Nu știm dacă standardele tehnologice vor rezista până peste câțiva ani Uh, inovațiilor uh, cărora va trebui să le facem față. Oricum, agricultura rămâne un sector strategic pentru că ea face ceea ce anumiți oameni de știință numesc buinefaceri științifice, atât pentru oameni cât și pentru teritoriile pe care au loc anumite activități. Înseamnă că finanțele publice ale continentului nostru uh, Uh, trebuie să fie atente la costul PAC sau la costul non-PAC, atât pe plan economic cât și pe plan social, uh, de mediu și așa mai departe. Acestea sunt elemente pe care trebuie să le luăm în considerare și modul în care gândim agricultura acum este foarte important. Odată ce am afirmat aceasta, pot să spun că, din punctul meu de vedere, raportul care vorbește despre siguranța alimentară și de caracter strategic menționează în filigran trei probleme. Nivelul prețurilor, nivelul producției și, dincolo de acestea, uh, termen ca suprafața agricolă utilă, de exemplu, la care voi reveni. Uh, dar să reluăm nivelul prețurilor. Dacă un sector este strategic și știm cât de important este acest lucru, este neapărat nevoie ca oamenii politici să se gândească și la problema speculei. Nu putem să fi trecut prin criza financiară, să vedem ce înseamnă o astfel de criză în, într-o lume virtuală și să spunem că uh, oamenii nu trebuie să mănânce în funcție de gradul de foame pe care îl au. Cred că formulele raportoarei sunt extrem de convingătoare. Formulările. Cred că stocurile sunt, trebuie să fie suficiente, pentru că speculanții vor insista asupra nivelului stocurilor. Altfel spus, se va spune că mai uh, sunt stocuri doar pentru câteva săptămâni și așa mai departe. Uh, am văzut ce se întâmplă în domeniul petrolului, de exemplu. Guvernul francez a insistat foarte mult asupra existenței unor stocuri de benzină pentru ca automobiliștii să fie uh, satisfăcuți, însă se pare că discursurile nu au fost suficiente, comportamentele individuale au fost diferite. În plan mondial trebuie să avem posibilitatea de a ne crea stocuri Um, fie că sunt probleme de natură meteorologică sau de altă natură, trebuie să avem instrumente de reglementare. Al doilea element, nivelul de producție. Dragi colegi, cred că dezbaterea noastră ne va face să zâmbim peste câțiva ani. Dezbaterea între cei care ne spun că trebuie să fim mai atenți la mediu și alții care ne spun că din potrivă trebuie să producem mai mult, va trebui rezolvată Va trebui să ne îndreptăm spre o agricultură de tip ecologic intensiv, o agricultură care să fie mai ecologică pentru că nu avem o altă alegere pe termen lung și mai intensivă pentru că realitatea este că suprafața agricolă la nivel mondial scade, iar populația crește. Prin urmare, capacitatea de a produce pentru a hrăni planeta este legată de inovațiile din domeniul tehnic, care vor fi probabil OMG-uri sau accelerări ale procesului de selecție a soiurilor, care vor fi probabil uh, un studiu mai bun pentru uh, comportamentul solului, care sunt interacțiunile pozitive dintre anumite uh, tipuri de producție, dar nu trebuie să ne ascundem după faptul că nu putem să hrănim populația planetei în condițiile de creșterii randamentului la hectar. Din acest punct de vedere, va fi interesant să analizăm uh, cu foarte mare atenție și aici mă alătur cuvintelor raportoarei faptul că suprafețele agricole mici pot uneori să aibă un randament sau o eficiență uh, satisfăcătoare. Deci pacul va trebui să valorizeze mai mult ajutoarele pentru primele hectare decât pentru ultimele. Uh, Astfel protejăm intensitatea uh, agriculturii și am putea să aducem o valoare adăugată mai clară, mai puternică. Lupta împotriva risipei nu este, este un imperativ moral. Am înțeles că cea mai bună sursă a economiei de energie, cel mai bun mijloc de a găsi energii regenerabile este de a nu risipi energia pe care o avem. Când ieșim dintr-o cameră, de exemplu, știm că trebuie să stingem lumina. E bine, trebuie să uh, gândim în aceeași termen și în legătură cu agricultura. Dacă vom continua să scurtăm datele legate de valabilitatea anumitor tipuri de alimente, uh, cred că avem de-a face cu un, o risipă legată de acest tip de precauție despre care am vorbit. Trebuie să găsim un punct de echilibru între toate aceste elemente despre care v-am vorbit. Și în fine, în concluzie, aș spune că sunt cu totul de acord cu ideea lui Jose Bove și anume cu necesitatea de a avea o dezbatere sau o rezoluție legată de furtul de terenuri, de pământuri, pentru că nu putem pe de o parte să exprimă, explicăm că lupta împotriva scăderii suprafețelor agricole utile este ceva important, că securitatea, siguranța alimentară este o miză strategică, dar în același timp anumite țări să-și piardă suveranitatea uh, asupra pământurilor, pentru că, până la urmă, această suveranitate le asigură siguranța alimentară. Acestea sunt germeni ai unor conflicte pe viitor. Punem deoparte parte oameni care au foame, pe de altă parte oameni care vin să fure pământul nu pentru o producție locală, ci pentru a repatria producția în propriile lor țări. E bine, aceasta este o sursă de conflict și cred că este un subiect pe care uh, am putea să-l introducem în acest excelent raport. Mulțumesc! Grazie, uh, Mulțumesc, domnule Bejol. Profit pentru a reaminti tuturor colegilor că în această săptămână, pe data de 28 dimineața, va avea loc o conferință legată de risipă, respectiv împotriva risipei, la inițiativa Parlamentului. Alen Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încadrăm uh, această dezbatere în uh, limitele care au fost deja exprimate. Pe marginea preocupărilor exprimate sunt două elemente importante care trebuie reamintite. Pentru securitatea, siguranța aprovizionării, trebuie să ne gândim la siguranța alimentară. Siguranța aprovizionării este un element important și de aceea a fost creată PAC. Întotdeauna am făcut această afirmație. Am spus că trebuie să avem alimente suficiente la prețuri corecte pentru populația europeană și pentru aceasta avem nevoie de niște măsuri care să gestioneze piața. Stocurile acumulate trebuie să fie disponibile. Aceasta ne-ar permite să le utilizăm atunci când apar situații um, ca și cele menționate de domnul Siterski. Această producție de cereale care apoi sunt folosite pentru alimentația animalelor este o realitate. Trebuie să ajutăm producția și producătorii, astfel încât aceștia să nu aibă prejudicii dintr-o astfel de uh, situație sau acțiune. În al doilea rând, toți suntem implicați în această piață. Este responsabilitatea noastră pentru că bursa acaparează anumite bunuri pentru a specula. Prin urmare, trebuie să oferim o alternativă pieței. Trebuie de asemenea să spunem că există foarte multe autorizări care au rămas în suspans în Uniunea Europeană pentru că am interzis anumite lucruri și nu s-a dovedit încă că ar fi fost nefaste. Poate că e vorba tocmai de măsuri uh, pozitive. De exemplu, pentru proteinele animale. Am uh, hotărât să interzicem sau oricum să nu autorizăm uh, importul de proteine animale, deși oamenii de știință spuneau că nu există niciun risc. Acest element ar putea fi foarte pozitiv pentru creșterea zburătoarelor, a păsărilor, de exemplu avem toate motivele pentru ca să gândim astfel. De altfel, mulți colegi au spus că suntem uh, pe punctul de a cunoaște uh, situația cu care se confruntă populația Chinei, o țară mare, o putere mondială a cărei populație va începe să consume de două ori mai multă carne decât înainte. Alimentele pe care noi le importăm uh, vor avea preț dublu sau triplu din cauza creșterii cererilor și noi va trebui să fim pregătiți, iar din punct de vedere al calității alimentației pe care vrem să o oferim uh, cetățenilor europeni, din punct de vedere al siguranței alimentare, trebuie să spunem că reciprocitatea cu țările terțe este de-a dreptul fundamentală. Și aceasta pentru că dacă vom continua să depindem de importuri, și acesta este și cazul pentru negocierile în cadrul OMC, trebuie să asigurăm un minim de calitate pentru produsele pe care le importăm, o calitate care trebuie să fie comparabilă cu aceea a produselor realizate în Uniunea Europeană. Comisia Europeană, Parlamentul sunt responsabile pentru a asigura aceste elemente și, evident, nu putem să avem mai multe alimente cu o calitate minimă dacă nu mizăm pe cercetare, pe dezvoltare, pe inovație, după cum a spus și domnul Loco. Trebuie să avem o selecție a soiurilor. Trebuie să folosim apa în mod rațional, cumpătat, uh, Trebuie să favorizăm inovația pentru a reduce risipa resurselor și a apei. Acestea sunt obligațiile noastre. Trebuie să reducem și pierderile de alimente. Nu ne putem permite să ne confruntăm iarăși cu ESB-ul nu putem să ne permitem destul de multe lucruri, pentru că în contextul care va urma pe termen mediu, consecințele unor astfel de lucruri vor duce la un deficit de credibilitate pentru sistemul pe care îl reprezentăm și la un deficit de credibilitate a consumatorilor față de procesul pe care îl uh, facem noi, munca pe care o facem și acest lucru mi se pare cu totul inadmisibil. Oricum, creșterea animalelor, agricultura sunt sectoare strategice, sunt sectoare energetice în același timp și vor fi din ce în ce mai mult niște sectoare energetice, dar nu putem să depindem din punct de vedere transfere energetic și alimentar de alte sectoare. Trebuie să fim atenți la dezvoltarea viitoare a acestor sectoare. Țări uh, puternice, cum este Brazilia sau India, um, China, cumpără pământuri nu doar pentru producție, pentru cultură. Cred că eu am opinie diferită de a dumneavoastră. Cred că motivul pentru care sunt cumpărate aceste țări sunt pentru producția agricolă și alimentară, dar și pentru exploatarea resurselor pentru industrie și tehnologie. Poate că în viitor vom vedea că mari teritorii din Africa nu vor fi destinate producției alimentare pentru populație, ci pentru extragerea celor bunuri necesare pentru industria tehnologică. Acesta este un aspect condamnabil din punct de vedere moral, pentru că astfel de țări folosesc pământurile unor țări mai sărace pentru propriile nevoi industriale. Mulțumesc! Foarte bine! Mulțumesc! Catherine Combe, Madame, a la parola. E poi... Bonjour à tous. Comisia Catrin Comlem, bună ziua, mulțumesc tuturor și mulțumesc pentru acest subiect care tratează un subiect fundamental. Am fost extrem de interesată de toate dezbaterile, de ideile ridicate uh, în această dezbatere. După cum știți, siguranța alimentară este una dintre prioritățile acestei comisii și este de asemenea una dintre provocările majore ale pacului de astăzi și de după 2013. Ceea ce mi se pare interesant în legătură cu acest subiect este că el se află la răscrucea dintre mai multe subiecte politice. Ag po politica agricolă, politica de dezvoltare, politica comercială, politica energetică, politica de mediu, de cercetare și, în fine, politica piețelor financiare. Prin urmare, nu există niciun alt exemplu mai bun de coerență, de nevoie de coerență a acestor politici pentru a atinge obiectivul legat de siguranța alimentară. Și acesta este un exemplu extrem de interesant atunci când menționăm contribuția PAC la siguranța și dezvoltarea europeană. Cred că acest raport abordează, respectiv face un tur de orizont complet al acestor dimensiuni pe care le-am menționat. Nu se sprijină pe anumite aspecte, s-a spus deja despre furtul de pământuri, s-ar putea probabil insista mai mult asupra necesității unei politici comerciale deschise, pentru că am observat că atunci când am uh, emis restricții în legătură cu comerțul uh, la, în domeniul crizei alimentare de acum doi ani, acesta ne-a dus într-o situație situație de insecuritate în anumite țări, care nu mai puteau să se aprovizioneze cu orez, de exemplu. Și aceste aspecte cred că nu sunt abordate în raport. Însă, global, suntem de acord cu uh, formulările și cifrele prezentate în raport. Suntem de acord cu necesitatea de a continua o serie de acțiuni pe care le-am început deja. Câteva observații, uh, pe scurt, în legătură cu contribuția Comisiei și a Uniunii Europene în ceea ce privește siguranța alimentară. Știți foarte bine, cunoașteți foarte bine acest subiect, vă voi reaminti doar pe scurt principalele acțiuni pe care le-am derulat până acum um, Siguranța alimentară pentru un miliard de euro decisă la sfârșitul anului 2008 este în fază de realizare. Angajamentul Uniunii Europa, Europene pentru summitul G8 din 2009 pentru a mobiliza 3,8 miliarde de dolari pentru perioada 2010-2012 pentru domeniul siguranței alimentare. Prin urmare, Comisia este activă pentru a pune în practică toate aceste angajamente luate prin diverse programe sau proiecte. Un jalon important în această politică este reprezentat de publicarea în luna martie uh, de către Comisia unui cadru strategic al Uniunii Europene pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să răspundă provocărilor legate de siguranța alimentară. Evident, domnul Bove a menționat uh, lucrările Comitetului de Siguranță Alimentară Mondială care s-a reunit la Roma la începutul acestei luni. Acestea sunt numeroase exemple de angajamente ale Comisiei alături de alte instituții internaționale care la rândul lor s-au angajat în această problematică a siguranței alimentare, pentru că este o problemă globală. Comisia nu este un cavaler singuratic, ci are parteneri la nivel mondial. Există, de asemenea, subiecte asupra cărora nu voi insista prea mult, însă subiect important pentru mine este agrocarburanții, pentru că el este legat de dezvoltare. V-aș reaminti faptul că în Europa nu putem să facem o corelație exactă între uh, nivelul de producere a acestor carburanți și creșterea prețurilor mărfurilor alimentare, pentru că, contrar a ceea ce se întâmplă în Statele Unite, în Uniunea Europeană producem biocarburanți folosind doar 2 sau 3% din producția de cereale. Suntem deci departe departe de cifrele pe care le uh, pot pensiona americanii. În ceea ce privește volatilitatea prețurilor agricole, știți foarte bine care este angajamentul Comisiei. Știți foarte bine care este angajamentul personal al comisarului Cioloș și a comisarului Barnier pentru a ameliora transparența piețelor financiare și a piețelor de materii prime pentru a face față acestei volatilități excesive a prețurilor agricole. Știți de asemenea că cercetarea de noi instrumente preventive uh, pentru a face față crizelor va face parte integrantă din reflexia și activitatea legată de reforma PAC. Comisia este de asemenea asociată activităților următorului G20 se asociază de asemenea cu președinția franceză pentru cercetarea de, uh, și găsirea de noi instrumente. Astăzi dispunem deja de anumite instrumente prin PAC pentru a face față riscurilor. Avem anumite măsuri care funcționează ca niște plase de siguranță. Comisia a lansat și inițiative pentru a îmbunătăți poziția agricultorilor în lanțul alimentar, Recent, în uh, sectorul lapte, ați putut avea un exemplu de acest gen, însă, evident, constatarea este unanimă și din partea Comisiei. Avem nevoie și de noi instrumente. S-a vorbit și despre stocuri. Este o problemă spinoasă. G8 din uh, iunie 2008 a cerut diverselor organisme să se uh, gândească, să analizeze nevoile de stocuri fizice și virtuale. Și trebuie să vă spun că până astăzi încă nu am primit uh, vreun răspuns, nu avem cheia pentru a găsi o mai bună modalitate de a asigura um, alimente uh, suficiente la nivel mondial. Știm din experiență că este dificil de gestionat uh, stocurile. Raportul uh, eficacitate-stocuri nu este întotdeauna evident, însă cu toții suntem de acord cu faptul că trebuie consolidată transparența piețelor pentru o mai bună informare, printr-o mai bună informare legată de prețuri, de producție și așa mai departe, iar în anumite cazuri trebuie să promovăm stocarea la nivel național sau local. Constatarea finală. În raport există o întreagă serie de elemente legate de politica agricolă comună. Vreau să reiau o expresie care a fost folosită de doamna Maghines într-un raport precedent legat uh, și el de siguranța alimentară. Aș i-aș spune că PAC trebuie să rămână piatra de boltă a siguranței alimentare în Europa și să contribuie la siguranța alimentară la nivel mondial. Comisia, în acest context, va continua să joace un rol proactiv. Vă mulțumesc și nu înainte de a vă semnala că diversele servicii ale Comisiei sunt gata să vă furnizeze informații sau elemente necesare pentru a îmbogăți reflecția pe care o puteți avea în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Directrice Catherine Combet. adesso ridiamo Mulțumesc. Via Sarbu. Mulțumesc, domnului Combet. Îi dau acum cuvântul domnului Sârbu și doresc să reamintesc tuturor colegilor că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 8 noiembrie la ora 12. Tatiana, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că avem uh, încă foarte puțin timp la dispoziție. Uh, aș dori, în primul rând, să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor vorbitorilor pentru um, ideile pe care, cu siguranță, le vom lua în considerare. De asemenea, vreau să menționez că așteptăm uh, amendamentele din partea celor care doresc să, le depună. Um, pentru început vreau să subliniez că am fost cu toții de acord asupra câtorva idei foarte importante în acest raport uh, în primul rând uh, problema volatilității prețurilor apoi problema stocurilor alimentare uh, a importanței noii politici agricole comune. au existat opinii diferite pe problema agriculturii biologice unde eu vreau să subliniez că am insistat asupra acestui subiect pentru că în viziunea mea viitorul agriculturii la scară mică este agricultura biologică. Uh, n am auzit aici uh, uh, vorbindu se despre importana nutriiei agricultura biologică înseamnă o alimentaie mai sănătoasă și eu vreau să insist pe acest subiect în primul rând pentru că mă preocupă foarte mult în al doilea rând pentru că toate studiile la nivel european arată că uh, avem o problemă legată de nutriție legată de obezitate și poate fi o soluție uh, încurajarea acestui sector. Uh, de asemenea încurajarea tinerilor agricultori. Uh, cred că se simte nevoia uh, vorbesc în primul rând la mine în ară dar cred că în general se simte nevoia încurajării acestui sector pentru că um, i exploatarea micilor uh, terenuri sau mai bine spus uh, lipsa exploatării lor um, este legată de faptul că aceti tineri nu sunt sprijinii i oamenii care ar putea să facă acest lucru nu au resurse i nu au sprijin. Uh, apoi, uh, am auzit aici vorbindu se despre uh, domnul aylward a, a vorbit despre agricultura la, la scară mică și împărtășesc în totalitate părerea aceasta și dezvoltarea agriculturii în ările în curs de dezvoltare, așa cum am menționat și în raport. Uh, domnul Bové uh, despre furturile de terenuri, uh, încurajez ideea unei dezbateri pe aceste, această temă, o dezbatere serioasă. Și de asemenea faptul că vreau să, menionez menționez că um, mă preocupă în mod special efectele schimbărilor climatice Uh, asupra agriculturii uh, de aceea am i făcut aceste referiri în raport i poate că se simte nevoia i a unor completări. Um, domnul ashworth uh, de acord cu pericolele subliniate mai ales în privina importanei apei pentru agricultură i dezvoltare. Um, vreau să spun aici că nu am insistat pe problema importurilor de proteine tocmai că uh, acest subiect urmează să fie dezbătut uh, uh, în amănunt i existând o dezbatere separată nu am considerat că ar fi nevoie să mai insistăm având un spaiu limitat în redactarea acestui raport. împărtăesc ideea domnului husling privind uh, limitarea consumului ineficient de energie i a utilizării echilibrate a acesteia pentru că da aa cum s a spus uh, um, schimbările climatice um, sunt influenate în primul rând de, de industrie i de acest consum um, ineficient i uh, dezechilibrat <clears throat> cum am spus i la început aa cum spunea i domnul dess problema mea este volatilitatea preurilor. sunt de acord că preul poate nu este cel mai corect pentru fermieri i chiar vreau să insist pe faptul că există o mare diferenă între preul producătorilor i preul alimentelor pe care le găsim noi uh, uh, i le cumpărăm. Um, un kilogram de grâu la mine în ară este echivalentul unei uh, cafele la o cafenea și cred că uh, exemplul acesta este relevant pentru cât de corect sunt tratați și cât de corect este prețul uh, muncii celor din agricultură și asta am vrut să subliniez în mod special atunci când am, am spus că e nevoie de un sprijin Uh, și e nevoie să tratăm problema volatilității prețurilor și, și a speculei. Uh, au fost multe, multe idei uh, foarte bune și uh, chiar dacă sper că nu, le am atins pe toate acum în prezentarea mea dar uh, insist pe, pe faptul că a uh, vrea să discutăm i atept amendamente i a vrea să ajungem la o poziie echilibrată uh, care să conină toate elementele importante i care să aducă realmente o contribuie la ceea ce urmează noi să dezbatem i în continuare i la ceea ce ne dorim Uh, prin fiecare uh, poziie pe care o are această comisie i parlamentul. vă mulumesc încă o dată i uh, atept în scris propunerile dumneavoastră. mulumesc. Bine. Molto bene. Allora facciamo Mulțumim uh, Dacianei, care s-a surcat foarte bine, îți dorim mult succes. Da, de 8 noiembrie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. În uh, concluzia ședinței de azi, să vă spun ce decizie am luat la reuniunea coordonatorilor în această dimineață în legătură cu rapoartele în lucru. Trebuie să vă spun că la reuniunea coordonatorilor am uh, stabilit să depunem o întrebare orală cu rezoluție uh, în legătură cu găninile ouătoare și cu aplicarea acelei directive. Dar am să vă aduc la cunoștință acest lucru. În plus, uh, vreau să vă spun că următoarea noastră ședință va avea loc în 15 noiembrie la ora 15 după amiază. Mulțumesc că suspendă ședința.